și de am primit o propunere de numire într-o comisie care va fi anunțată în procesul verbal și dacă nu vor fi obiecții,